Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Cred că e timpul să începem. La 9 minute după ce trebuia să înceapă reuniunea noastră, avem un personaj foarte important care stă în stânga mea și care are niște lucruri foarte importante să ne spună. Îmi face deosebită plăcere să-i urez bun venit prietenului nostru, domnul comisar Pibelx, care ne va vorbi despre cum va arăta în viitor politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Așa cum știm, vor exista niște schimbări semnificative care vor afecta politica de dezvoltare a Uniunii Europene în următorii ani. Finan... Perspectiva financiară actuală se termină în anul 2013. Același an va fi și data de expirare atât pentru instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, cât și pentru Fondul European de Dezvoltare două dintre cele mai bune instrumente pe care le avem la dispoziție pentru a-i ajuta pe săracii lumii expiră cam la aceeași dată. Am văzut care a fost propunerea pentru noul cadru financiar multianual publicat de comisie săptămâna trecută și cred că vorbesc în numele întregii comisii când spun că salutăm uh, creșterile semnificative care au fost propuse de comisie, asta în niște vremuri în care ne confruntăm cu mari dificultăți financiare, creștere atât pentru instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, cât și pentru fondul european de dezvoltare. Și acest lucru ne poate ajuta să ajungem la ținta pe care ne-am propus-o și anume de 0,7%. Până acum progresul nu a fost atât de rapid pe cât ne-am fi dorit. Aceleași propunere conține și un angajament astfel încât să fie crescută supravegherea democratică în ceea ce privește cheltuirea banilor contribuabililor și în cazul instrumentului pentru dezvoltare și cooperare, cât și pentru Fondul European de Dezvoltare. Apoi, actele delegate sunt un subiect de discuție cu Comisia. Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns mai detaliat din partea Comisiei în acest subiect. Fără a adăuga mai multe, domnule comisar, mă bucur foarte mult că am ocazia să vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru o introducere atât de frumoasă. E o mare onoare să mă aflu aici în fața comisiei dumneavoastră astăzi, dar e și o mare responsabilitate. Mă bucur că m-ați numit prieten. Este foarte politicos din partea dumneavoastră. Să știți că acest exercițiu a fost luat foarte în serios de noi. Ceea ce ați spus este adevărat. Trecem prin niște vremuri în care multe țări au mari probleme, Afganistan, Djibouti și așa mai departe. Cred că în toate aceste locuri trebuie să ținem cont de un anumit element, și anume oamenii cred că noi nu spunem îndeajuns ce am reușit să facem în toate aceste locuri. S-au făcut multe lucruri. Trebuie să fim critici, însă în același timp trebuie să fim cinstiți. Trebuie să recunoaștem ceea ce am reușit să facem și în același timp trebuie să încercăm să învățăm din acele, din acele lecții care au fost adevărate lecții de succes. Și sunt câteva aspecte pe care doresc să vi le prezint astăzi în ceea ce privește politicile, dar și în ceea ce, ce privește aspectele financiare. Aceste două aspecte sunt uh, strâns legate între ele. În cadrul financiar multianual spunem că trebuie neapărat să ne concentrăm pe anumite priorități, pe valoarea adăugată a Uniunii Europene, pe impact și pe rezultate. Propunerile pentru fiecare dintre acestea vor fi publicate în curând, am început deja consultările în serviciile comisiei, iar textul documentului va parveni și acestei comisii. Care sunt uh, prospectele pentru această muncă? Lucrurile stau bine. Dar voi începe prin a spune următoarele am vorbit despre faptul că trebuie să ajungem în stadiul final în ceea ce privește politica noastră pentru viitor. Parlamentul a deschis o dezbatere cu raportul domnului Kaczmarek. Mă bucur să spun că atunci când vorbim despre viitorul politicilor de dezvoltare, Comisia și Parlamentul se află pe aceeași lungime de undă. Viziunile noastre coincid, dacă nu asupra tuturor chestiunilor, asupra majorităților. Și de aceea discutăm acum despre o revigorare a politicii de dezvoltare. Să fie inclusă aici dezvoltarea durabilă, guvernanța, dezvoltarea umană și eficacitatea ajutorului. Lucrurile stând așa, sunt convins că propunerea va fi acceptată. Aș dori să mă folosesc de această oportunitate să-i mulțumesc domnului Görens pentru contribuția sa importantă într-o altă dezbatere politică importantă și anume sprijinul bugetar. Raportul asupra bugetului este unul foarte apreciat. S-au pus întrebări despre calitate, impact și valoarea pentru bani, ceea ce privește sprijinul bugetar. De aceea salutăm raportul care cere Comisiei să revizuiască aspectele legate de sprijinul bugetar. Așa cum v-am spus, a început astăzi consultarea în serviciile Comisiei în ceea ce privește această consultare și aș spune că mergem pe linia raportului Görens. Însă, în același timp, există niște schimbări foarte clare care vor avea loc în viitor, dacă textul va fi adoptat. Așa că avem o bază comună între cele două instituții și de aceea avem speranța că ideile sunt ascultate acum când noi prezentăm o nouă comunicare în acest domeniu și sperăm să avem sprijinul Parlamentului. Finanțarea pentru dezvoltare. Propunerea cere o creștere a fondurilor pentru acțiune externă pentru viitoarea perioadă aceasta ar fi foarte bună pentru perioada care ne așteaptă în care ne dorim să atingem obiectivele mileniului. Există niște obiective strategice în ceea ce privește acțiunea externă. Și cred că și la nivel național lucrurile sunt foarte importante. Statele membre trebuie să dea 0,7% din venitul intern brut pentru ajutorul, asistența oficială. Uniunea Europeană trebuie să-și mențină partea în eforturile pe care le-a început deja. Mulțumită aceste, acestei creșteri a finanțării, statele membre pot astfel să spună că își doresc în continuare să ajute lumea. Vocea Europei, vocea Europei în lume va fi una mai puternică. S-a făcut un pas foarte important spre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Însă, succesul viitor al politicilor noastre depinde nu doar de nivelurile de finanțare. E nevoie și de structurile necesare pentru această finanțare. Când vine vorba de structuri, am considerat că nu trebuie să o luăm de la zero. Ne-am propus să ne axăm pe instrumentele care deja există, astfel încât să putem face provocărilor din prezent și provocărilor din viitor. Mă voi concentra pe două aspecte care vor primi un buget mai mare în noul cadru financiar multianual. Încep cu instrumentul pentru dezvoltare și cooperare. Însă voi, voi menționa și Fondul European de Dezvoltare. Fondul European de Dezvoltare propune alocarea a 30 de miliarde de euro pentru țările ACP. Asta împreună cu încă 321 de milioane de euro pentru țările mai puțin dezvoltate. Acest lucru e foarte bun pentru cooperarea între noi și țările partenere. Comisia a propus uh, o asemenea integrare prin acordul de la Cotonou până în 2020, Fondul European de Dezvoltare trebuie să fie integrat acestei politici, însă lucrurile încă nu au fost finalizate. Oricum, avem această ambiție pentru viitor și ne dorim să stăm foarte aproape de ceea ce ne-am propus în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene. Comisia și-ar dori și o supraveghere mai bună în ceea ce privește instrumentul pentru dezvoltare și cooperare. Acest instrument a primit o creștere de 30% în finanțare. Propunem o sumă importantă de bani pentru șapte ani și acești, acești bani vor merge pentru er- eradicarea sărăciei. ne axăm pe aria geografică și tematică acoperită de instrumentul pentru dezvoltare și cooperare. Există aici niște obiective strategice, adică vom încerca să ne creștem impactul în ceea ce privește eradicarea sărăciei și asta prin concentrarea ajutorului european la buna guvernanță și o creștere durabilă în ceea ce privește dezvoltarea umană. Ne-am dorit să vedem mai multă flexibilitate și mai multă eficiență în ceea ce privește felul în care cheltuim banii în programele geografice. Acest lucru înseamnă că va fi nevoie de o abordare diferențiată. Va trebui să ne concentrăm pe acele țări care au cea mai mare nevoie de noi și unde intervenția noastră va avea cel mai mare impact. Așa că această abordare este foarte bună în cadrul politicilor noastre. În ceea ce privește acum uh, programele tematice sub instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, ne dorim o simplificare. Vom renunța la câteva programe, la două programe, în ceea ce privește bunurile globale și provocările. Există șase axe tematice importante asupra cărora Uniunea Europeană se va activa se va concentra. Și aici intervin și schimbările climatice. Apoi, trecem la autoritățile locale. Dorim să fie promovate drepturile omului și democrațiile cu mai mare putere. Asta prin consolidarea instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Parlamentul European, supravegherea democra- e pentru Parlamentul European e importantă, bineînțeles, și supravegherea democratică și aici intervin actele delegate. Ele sunt necesare pentru a se ajunge la o mai mare flexibilitate. Și Parlamentul a menționat aceste aspecte în raport. Cum am spus, Comisia își dorește o supraveghere mai bună în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare. Stimați membri, Cred că propunerea noastră în ceea ce privește finanțarea este cea potrivită. Vom avea o abordare revigorată pentru ce ne așteaptă după anul 2013 cresc fondurile pentru acțiune externă și pentru politica de dezvoltare în viitor. Astfel, Uniunea Europeană are o mare oportunitate de a avea un rol mai important în lume iar prin politicile de dezvoltare își dorește să ajungă la cel mai mare impact pe care îl poate avea cu țările partenere. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you, Commissioner. Thank you. Mulțumesc, domnule comisar. A fost foarte interesant să ascultăm ce își dorește să facă Comisia. Bineînțeles, acum ne aflăm într-o într etapă timpurie. Lucrurile încă mai trebuie să ajungă și la Consiliu apoi trebuie să mai treacă și prin uh, monitorizarea la nivel bugetar din partea Parlamentului European. Și de-abia atunci vom ști exact cât de mult sau cât de puțin va trebui să cheltuiți, care vor fi constrângerile pentru statele membre. O parte din colegi doresc să participe la acest schimb de opinii și primul uh, orator înscris pe listă este domnul Casmarec. Mulțumesc. Szanowni koledzy. Domnule comisar. Informație. I muszę powiedzieć, że zarówno w przypadku... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru toate aceste informații. În ceea ce privește comunicarea comisiei, E adevărat că regăsim un spirit favorabil, un spirit pozitiv, lucru care ușurează mult discuțiile. Dar săptămâna trecută, în momentul în care am votat raportul meu și raportul domnului Gerens, uh, eram nu chiar atât de optimist, pentru că uh, cele două rapoarte nu au ridicat probleme în sânul comisiei noastre și am reușit să ajungem la un consens politic. Dar poate că aceste rapoarte ar fi fost mai bine să fie mai controversate și poate că ar fi trebuit să le fi discutat mai mult. Dezbaterea s-a limitat doar la un schimb de opinii. Și cred că una din problemele cu care ne confruntăm este următoarea nu consensul în uh, comisia noastră pune probleme, ci mai degrabă cooperarea dintre diferitele comisii parlamentare a, din Parlament. Faptul că dezbaterea s-a limitat la această formulă și anume pre- scurtă prezentare, ilustrează acest lucru. Și e păcat pentru că nu am reușit să avem un adevărat schimb de opinii. Domnule comisar, această observație nu vi se de adresează dumneavoastră direct, ci mai degrabă membrilor Parlamentului. Dacă vrem o cooperare bună cu Comisia Europeană în materie de ajutor pentru dezvoltare și dacă vrem să obținem rezultate concrete, trebuie noi înșine, în calitate de europarlamentari, să dăm dovadă de un angajament sporit. Și pentru a face acest lucru, ar trebui mai întâi să avem o dezbatere aprofundată. Mulțumesc. Domnul președinte, am ascultat cu atenție cele spuse de Filip Casmarec și avem la dispoziția noastră o oră pentru a discuta. E vorba de 50 de miliarde, nu? Și cred că aveți dreptate într-adevăr, ar trebui să avem un schimb de opinii mai îndelungat. Și mă întreb, domnule comisar, eventual după concediul de vară, am putea să avem o oră, două de discuții pe această temă, odată ce știm mai clar cam în ce direcție ne îndreptăm. Odată ce subiectul va fi discutat la Consiliu, și vom fi avansat în dezbateri. Poate că ar fi bine să avem această discuție și să analizăm sumele pe care Consiliul este dispus să le acorde. Și așa cum spunea și Filip Kasmarek, poate că ar fi bine să reveniți mai târziu în decursul toamnei în comisia noastră. Uh, am fi încântați dacă s-ar putea organiza acest lucru, domnul comisar. Eu cred că până în prezent am folosit uh, orice oportunitate pentru a veni în Parlament. Și dacă dumneavoastră aveți timp liber suficient pentru a mă invita, eu voi veni. Uh, însă știți că aveți atât de multe întâlniri, atât de multe ședințe în același timp, când e foarte greu să organizăm uh, dezbateri în plus. Poate, știu eu, oarecum în afara agendei de lucru oficiale, care este foarte încărcată și este uh, plină deja până la sfârșitul anului. Uh, Însă trebuie să vă spun că eu sunt gata să discut oricare dintre subiectele pe care doriți să le evocați. Și sunt uh, la dispoziția dumneavoastră, rămân în Belgia, deci Așa cum am spus și săptămâna trecută, am, am avut ocazia să merg în Somalia, în Djibouti, deci nu am fost la Bruxelles. Dar acesta a fost motivul pentru care nu am putut uh, organiza discuția, însă pentru viitor rămân la Bruxelles și putem discuta, domnul președinte. Da, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Teis Berman. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această scurtă comunicare referitoare la intențiile comisiei. Eu aș avea patru puncte de subliniat dacă sunteți de acord. Primul se referă la faptul că putem discuta despre finanțare, despre viitorul uh, ajutorului pentru dezvoltare, dar pentru asta e nevoie de patru observații, e nevoie de coerență între diferitele politici și n-ar trebui să diminuăm eficacitatea acestor politici, iar pentru asta e nevoie de coordonare între statele membre și Comisie, în așa fel încât să avem o, uh, un grad de eficacitate maximă. Apoi e nevoie de un sistem de colectare a impozitelor, un sistem de taxare care să fie eficient în țările în curs de dezvoltare și e nevoie de asemenea și de noi metode de finanțare Uh, în așa fel încât să permitem tuturor cetățenilor să participe la acest proces. Acum, al doilea element. În comunicarea președintelui Barroso în ceea ce privește cadrul financiar multianual 2014-2020, el a spus că pentru a oglindi schimbările la nivel internațional, Comisia dorește să reorienteze finanțarea Uh, referitoare la țările industrializate și țările emergente. Țări emergente. Da, suntem de acord cu asta, însă mă îngrijorează modalitatea practică în care această realocare s-ar putea face. Poate ne puteți explica cum anume aceste sume ar fi realocate. Dacă ar fi să încetăm direct orice formă de finanțare către țările emergente, atunci am uh, înceta ajutorul pentru dezvoltare în țările cele mai sărace, pentru că persoanele cele mai sărace locuiesc în China, în India, țări emergente. Și atunci cred că e vorba de o răspundere uh, de care trebuie să ținem seama și fondurile acestea să fie, trebuie să fie realocate dar, în același timp, guvernele acestor țări emergente să devină mai conștiente de răspunderea ce le revine. Știm că aceste țări au în continuare o industrie, au o, manufactură pre, pre, destul de interesantă, de uh, importantă pentru economie și mă bucur de asta. Însă, pe de altă parte, în, soci- în aceste societăți există un grad de discriminare deosebit de ridicat. Și Uh, asta exista deja chiar și înainte de uh, delocalizarea întreprinderilor care existau, spre exemplu, în Olanda și care au mers acolo. Apoi, e nevoie și de flexibilitate pentru a vedea cum anume putem utiliza fondul. Eu înțeleg această nevoie de flexibilitate, însă aș fi vrut să știu din partea dumneavoastră ce angajament clar ne puteți da asupra faptului că vom avea ocazia în prealabil să ne marcăm un acord referitor la scop și la metodă, tocmai pentru a putea eficientiza această posibilitate, această flexibilitate suplimentară. Iar cea de-a patra observație se referă la faptul următor. Nici în comunicarea domnului Barroso, nici în uh, scurta dumneavoastră prezentare, și nu vă învinovățesc pentru faptul că a fost prea scurtă, nu am văzut observații referitoare la categoriile sociale cele mai vulnerabile și marginalizate în țările dezvoltate, care suferă de discriminare indiferent de motive, sau care sunt săraci, cei mai săraci din aceste țări în curs de dezvoltare. Și, după părerea mea, eficiența maximă în uh, ajutorul pentru dezvoltare înseamnă ca aceste persoane să poată ieși din sărăcie și acest lucru ar trebui să fie considerat ca fiind misiunea noastră principală în aceste politici de dezvoltare. E vorba de drepturile cetățenești, e vorba de justiție și dreptate socială. Deci, uh, în țară, într-o țară în care săracii sunt din ce în ce mai săraci, acolo nu există justiție socială. Domnul președinte, vă propun să mai luăm, uh, luăm încă o întrebare, după care aveți ocazia să răspundeți. Are cuvântul Charles Gören. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la patru puncte. În primul rând, actele delegate. Discuția nu se referă la ele în momentul ăsta dar căutăm o ieșire referitoare la mai multe proiecte care ni se păreau la început uh, ca uh, fiind subiecte pentru o discuție referitoare la actele delegate, dar până la urmă uh, am căzut de acord cu, Comisia și Consiliul să ne referim la ele mai târziu. Deci, Comunicarea Comisiei referitoare la actele delegate uh, ne va fi prezentată în curând și aș vrea să vedem unde ne uh, aflăm, pentru că discuția se va referi la ceea ce se va întâmpla după 2013 și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu principiul paralelismului între cele două ramuri legislative, Consiliu și Parlamentul European. Acceptați ideea de fapt, refuzați ca și noi ideea ca uh, că um, uh, în această chestiune Consiliul are mai mult de spus decât Parlamentul. A doua întrebare, da, discuțiile cu Comisia chiar și în cadrul discuțiilor acum duse în um, spatele ușilor închise, cu, cu ușile închise, uh, Uh, știm că mm, vrea să ne dea dreptate, dar uh, nu, nu poate. Nu, atunci am înțeles greșit. A doua întrebare se referă la buget și la cadrul uh, financiar multianual. Azi dimineață am vorbit Uh, destul de în detaliu în ceea ce privește reducerea uh, mai multor credite uh, hotărâtă de către comisie și am spus tot ce credeam noi despre acest subiect. Dar aș vrea să extindem, să extind această reflexie referitoare la buget. Cred că există un viciu de construcție în ceea ce privește finanțarea politicii europene de dezvoltare. Toate statele membre au hotărât să reducă contribuția uh, da, și să ajungă la uh, obiectiv uh, pe etape. Mm, contribuția va trebui să crească și nu vom putea să mai invocăm lipsa de fonduri. Dar vedem că din momentul în care intrăm în aceste constrângere financiară impusă de comisie, tot ce ține de DCI se supune aceleiași uh, discipline financiare ca și uh, celelalte departamente, în condițiile în care acest buget ar trebui să crească. Or, întrebarea este dacă Fondul European pentru Dezvoltare a fost introdus în bugetul european, uh, aș vrea să clarificăm în prealabil acest lucru, pentru că pentru a sincroniza voința politică, um, pentru uh, uh, mărirea fondurilor uh, pentru dezvoltare și, pe de altă parte, uh, acțiunea Comisiei. Pentru că cum putem să creștem aceste fonduri dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste fonduri scad permanent? Aceasta este a doua întrebare. A treia întrebare, cred că ar trebui să abordăm și problema viitoare uh, ACP-urilor. Eu unul sunt uh, mă preocupă acest lucru, pe mine mă preocupă, pentru că, după părerea mea, avem tendința de a Uh, minimaliza uh, importanța acestui parteneriat privilegiat, după părerea mea, și exemplar. Din punctul de vedere al uh, african, este clar că se dorește să existe asigurarea că se, va, că se susține acest ajutor, iar noi avem interesul să păstrăm, să susținem acest cadru de cooperare dincolo de politica de dezvoltare. Mă gândesc la aderarea unui număr important de uh, țări africane la uh, tratatul uh, vizând uh, crearea Tribunalului uh, Internațional și care uh, s-a bazat pe uh, acest uh, acord. Um, Uh, state, acele state europene care nu doresc din rațiunile lor uh, să contribuie mai mult, nu doresc nici să dezvolte acest uh, acord de la Cotonou. A patra întrebare este inspirată de trecerea noastră pe la Budapesta dialogul între Consiliu put, puterile locale, autoritățile locale, uh, Parlamentul European și organizațiile neguvernamentale, un dialog uh, care a fost de foarte bună calitate. Uh, e vorba de prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a avea un mai mare impact și eu am sosit în, la momentul concluziilor când dumneavoastră nu mai erați, cred, acolo. Uh, dar uh, a fost prezentată o comunicare foarte bună pe uh, acest dialog structurat. Vă mulțumesc. Very important. Domnule comisar, au existat trei întrebări foarte importante și acum aveți ocazia să răspundeți. Da, într-adevăr, întrebările sunt foarte serioase, importante și voi încerca să răspund în mod cât mai exhaustiv posibil. E adevărat că nu sunt foarte multe uh, diferențe. Statele membre sunt cele care uh, pot lua astfel de decizii în cadrul Consiliului și așteptăm o propunere pentru, mm, sperăm până la sfârșitul anului. N-am spus acest lucru pentru că munca este încă în derulare, deci nu sunt prea multe de spus, nu sunt prea multe comentarii de făcut. Cu o excepție, aș uh, include totuși coerența între politici. Am văzut că există schimbări remarcabile Uh, lucruri extraordinare care au fost realizate în Bangladesh datorită societății civile. Deci poate că acest nivel ar trebui să fie subliniat. Acum, în ceea ce privește instrumentul pentru parteneriat. Instrumentul pentru parteneriat, poate am înțeles eu greșit întrebarea, însă acest instrument include toate țările. Înseamnă țări dezvoltate, țări în curs de dezvoltare, indiferent care ar fi ele. Țările sunt eligibile pentru astfel de cooperare. Acum, în ceea ce privește instrumentul pentru cooperare și dezvoltare, nu toate țările sunt incluse. Există acolo o diferențiere. Și aici va fi o adevărată provocare pentru noi să vă facem o propunere. Eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la China, India, Brazilia eh, și sunt de părere că țările au o oarecare capacitate de a utiliza creșterea economică în anumite scopuri. Și noi vom continua prezența noastră în aceste țări. Noi vom continua să intervenim pentru că uh, vom face acest lucru prin alte metode, în mod mai indirect. Dar, în același timp, angajamentul nostru ar trebui să se concentreze asupra anumitor țări. Și aici e poate o dezbatere de natură filozofică, pentru că am spus, da, inițial noi vrem, de fapt, să ajutăm oamenii, nu țările. Dar, uh, în momentul în care aplicăm aceste instrumente, aceste instrumente sunt aplicate țărilor și nu oamenilor. De aceea trebuie să definim uh, aceste țări și poate că ar fi bine să vedem care ar putea fi lista noastră. Poate țările cele mai sărace, poate acolo unde uh, ar putea exista oarecare formă de contaminare, știu eu, conflicte sau de altă natură care ar putea pune în pericol întreaga regiune. Și Cred că acum avem 191 de țări. Uh, haideți să plecăm de la ideea că 40 sunt țări dezvoltate, dar nu putem să acceptăm o listă de 150 uh, de uh, țări pe această listă. E nevoie de prioritizare și apoi, bineînțeles, când prioritizezi trebuie să faci o alegere. știu că China are nevoie de dezvoltare și că e o țară, uh, dar că în sine este o țară dezvoltată. Oamenii au nevoie de ajutor, nu neapărat țara respectivă. Ideea este că vrem să realizăm un anumit scop, un anumit, o anumită țintă pentru uh, fiecare țară individual. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea, eu n-am vrut să spun că noi avem nevoie de mai multă flexibilitate. Am spus că la nivel procedural prin actele delegate am putea să obținem uh, mai multă rapiditate decât am putea avea prin codecizie. Și nu vrem să fim blocați pentru următoarele perspective financiare. Deci e nevoie în procesul legislativ să avem o oarecare, aș spune eu, ușurare a procedurilor, în așa fel încât instituțiile să poată să modifice lucrurile acolo unde este necesar mai repede. Asta înțeleg eu prin flexibilitate. Mm, eu sunt de acord cu dumneavoastră că uh, într-un cadru prea rigid, flexibilitatea nu și are rostul, nu și are locul și atunci uh, nu poți să reacționezi rapid. Uh, eu prefer flexibilitatea acolo unde este posibil. Dacă se decide, da, trebuie construite șosele, foarte bine construim șosele dacă bugetul ne permite, dacă avem posibilitatea de a face acest lucru. Uh, dar cu cât avem mai multe posibilități de intervenție, cu atât mai bine. Cu cât ești mai concentrat, cu atât ești mai puternic. Și acum, în ceea ce privește ultimul punct, justiție socială, dreptate socială, eu cred că asta este cheia pentru orice. Eu am senzația că lucrurile s-au schimbat mult. Uh, ideea mea în ceea ce privește uh, uh învățământul și îngrijirile de bază Uh, s-au schimbat, pentru că asta demonstrează cum arată societatea în general. Nu te poți aștepta ca o societate să fie mai puternică acolo unde oamenii nu au acces la universitate, nu au acces la învățământ de bază, nu au acces la îngrijiri medicale de bază. Uh, pentru că dacă au acces la toate aceste servicii, atunci uh, dreptatea socială este înțeleasă și este concretă. Sunt absolut de acord cu cele spuse de dumneavoastră, înțeleg observația dumneavoastră. Și apoi, o altă întrebare. să fiu sincer, eu am două, două sarcini bugetare și nu le pun uh, cum aș veni pe o listă, numărul 1 și numărul 2. Nu. Ambele sunt tot atât de importante. Noi avem datoria să îndeplinim cele prevăzute în tratat. Tratatul trebuie să ne ghideze. Și uh, pentru mine nu există niciun fel de diferență între ambele sarcini. Accept lucrurile așa cum sunt ele interpretate în spiritul tratatului. Pot exista diferențe de interpretare vis-a-vis -vis de instituții, dar Ideea este că ne dorim să evităm situații dificile și că vom putea găsi soluții concrete pentru următoarele perspective financiare. Să vedem cum anume aceste acte delegate se pot uh, instaura într-un spirit de cooperare și de colaborare în procesul de luare de decizii. Acum, uh, despre finanțarea Uniunii Europene. Eu înțeleg foarte bine ce spunea Charles Cardinaur, și aș fi mai degrabă de acord cu el. E adevărat că finanțarea scade pe ansamblu și dacă ne uităm la la prag 0,7% și care este suma totală din, cele, din statele membre, Uh, calculând cu inflația, vedem că, într-adevăr, suma scade în sine. Dar, din nou, încerc să fac o propunere. O propunere care să mai poată încă fi acceptată de statele membre, pentru că, până la urmă, aceste perspective financiare uh, vor fi asumate de statele membre. Deci dacă voi păstra această uh, propunere, atunci am putea spera că, proporțional vorbind, suma va crește. Și e adevărat că dacă modific ceva, atunci statele membre direct vor constata această modificare și vor profita de ocazie pentru a reduce uh, uh perspectivele bugetare și în alte uh, rubrici bugetare uh, pentru a reduce marjele de manevră. Ori noi avem nevoie de aceste marje. E adevărat că propunerea este așa cum este, însă în continuare este o propunere ambițioasă. Acum, în ceea ce privește țările ACP și acordul de la Cotonou, intervine domnul Charles Goerens. corect. Aș vrea ca statele membre să fie corecte și să ne spună dacă se mai țin uh, de prom, uh, promisiunea uh, făcută de a crește acest buget până în 2015. Pentru că suntem într-o situație de ipocrizie pentru că statele membre invocă uh, greutăți financiare. Să ne, acele state membre care nu fac ceea ce s-a promis, azi dimineață am avut un număr de țări absolut exemplare în chestiunea asta, și apoi toate celelalte care uh, cresc uh, uh pe etape pentru uh, a-și îndeplini uh, promisiunile făcute. Dar sunt și unele care nu au făcut, uh, ceea ce au promis și lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, este absolut inacceptabil. I, I, I still follow very much... Uh, Ei bine, eu urmăresc ceea ce face Consiliul European. La Consiliul European din iunie, ce s-a vorbit acolo e foarte acceptabil pentru mine. S-a spus că promisiunile vor fi respectate și, anum- și acolo apare cifra de 0,7%. Acest lucru înseamnă că șefii de stat și de guvern într-adevăr își doresc să se ajungă la acest prag. Da, observăm că într-adevăr s-au făcut progrese. Sunt multe țări care au reușit măcar să tempereze descreșterea. Mai sunt și alte țări care au rămas puțin pe din afară. Dar eu cred că să urmărim logica asta de 0,7% e foarte important pentru propunere. Pentru că nu vorbim de, ceva, de aspecte din afara acestui obiectiv de 0,7%. Ca să vă mai liniștesc, există un uh, progres în 2010 față de 2009, când nu s-a făcut suficient. Eu cred că există o tendință spre mai bine aici. Vom face rapoartele de care e nevoie, vom vedea care sunt țările în care într-adevăr au reușit să urmeze calea pe care ne-am propus-o. Aș zice că nu totul s-a pierdut, înțeleg că e ambițios, dar muncim. Acum, în ceea ce privește acordul de la Cotonou, părerea mea personală, eu cred că ne vom afla într-o perioadă de gândire Anul 2020 e un termen limită. Avem obligații până în acest an, însă trebuie să ne mai gândim. Încă nu îmi plac discuțiile pe care le-am avut cu Michael în ceea ce privește drepturile omului. Eu am încercat să fac ce am putut mai bine. Am încercat într-un fel să mai coborâm ambițiile, să înțelegem dificultățile celelalte părți, însă lucrurile nu au mers bine, pentru că câteva țări și țările ACP au blocat procesul. Și astfel s-a ajuns la niște neînțelegeri. Cred că este foarte important și pentru grupurile noastre partenere să se gândească mai bine la acest parteneriat pentru că nu se poate merge pe cel mai mic numitor comun, adică țările ACP, și acestea să definească toate relațiile pe care le avem. Pe de o parte sunt rezultate foarte bune, însă pe de alta nu. Azi am fost nemulțumit de abilitățile mele de negociere, pentru că nu am ajuns la un nivel minim în ceea ce privește dezvoltarea în acest sector. Propunerea a fost una nu foarte severă. Am început cu ceva mult mai ambițios, dar până la urmă am ajuns la un compromis și cred că inițiativa noastră a eșuat într-o manieră neonestă. De aceea cred că e important ca și partenerii noștri să se gândească mai bine la acest parteneriat, la cum trebuie acesta implementat. Trebuie să vedem care sunt părțile pozitive, care sunt provocările și avem această perioadă de mai mult de șapte ani să ne avem o discuție politică cu partenerii noștri. Pentru că dacă nu ne simțim ca un grup, va trebui să vedem ce putem să facem, pentru că mai există și alte structuri care există de mai mulți ani. Așa că e o perioadă în care trebuie să reflectăm. Apoi, în ceea ce privește dialogul structurat, cred că a fost unul de succes. Vom vedea exact ce se întâmplă în propunerea în ceea ce privește instrumentele, iar o comunicare în acest sens va fi publicată anul viitor. Ce avem un plan de lucru și aceste aspecte sunt incluse. Nu există neînțelegeri în a doua parte a anului viitor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Ca președinte am și eu un privilegiu și aș vrea să spun ceva Acum vorbim despre aceste ultime sume de bani. Tocmai am auzit că Italia se află sub atac în ceea ce privește finanțele și Spania e în aceeași situație. Noi stăm aici și discutăm acum despre creșterea ajutorului pentru cei mai săraci din lume de la 17 miliarde la 20 de miliarde sub uh, IDC și de la 30 la 50 de milioane și de la 20 la 30 de milioane în Fondul European de Dezvoltare. Și totuși traversăm o criză, criza greacă, criza portugheză, urmează cea italiană. Cine știe când se vor opri aceste crize? Dar nu putem să trăim într-un univers paralel. Sau putem? Ce vreau să spun? cum reușim să îi convingem pe alegătorii noștri că e nevoie de aceste sume atât de mari de bani în aceste vremuri. Pentru că nu vorbim de politică, vorbim pe niște cifre foarte corecte. Aveți cuvântul. Conservatorii britanici uh, discută acum despre puterea pieților financiare. Aș dori să dau cuvântul doamnei Keller, apoi domnului Pomra domnului și domnului Ricardo Cortez. Însă, înainte, doriți să dați un răspuns? Eh, votre le parti auquel vous Vreau să spun doar că în Regatul Unit, partidul dumneavoastră a avut curajul să crească ajutorul pentru dezvoltare în ciuda greutăților actuale și ăsta e un exemplu, de exemplu pentru Germania, care nu a făcut acest lucru. Yes, my, my country, my party. Domnul președinte, da, într-adevăr, țara mea, partidul meu, a făcut acest lucru. Domnule președinte, spune domnul Cashman, dați-mi voie să spun și eu ceva în acest context. Guvernul Regatului Unit a spus că își va îndeplini obligațiile legate de 0,7%. Dar vorbim de niște sume uriașe care vor fi puse la dispoziție în urmă, următorii șase ani. Până acum au existat peste 140 de milioane de euro puși la dispoziție în mai puțin de șase luni unui stat membru și posibil pentru încă unul. Așa că să punem lucrurile în context. Banii de care ne folosim să, sprijinăm, să sprijinim statele membre sunt mult mai mulți față de orice am putea investi în ceea ce privește lumea în curs de dezvoltare. Mulțumim, spune domnul președinte, pentru această observație interesantă. Vreau să urez bine venit uh, lordului Dobbs din Camera Lorzilor. Este de asemenea și un scriitor foarte celebru. Doam doamna Keller, mulțumesc. Și eu am vrut să spun uh, despre ce se întâmplă pe criza piațelor financiare din Londra. Am auzit ce a spus despre Germania, dar cred că prietenii noștri liberali ne pot ajuta să nu mai avem această discuție. De unde avem bani acum când există reduceri bugetare? Nu știu ce să spun. Ministrul nostru de dezvoltare a hotărât la un moment dat chiar să renunțe la acest minister, așa că nu prea ne ajută acest aspect. Oricum, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit. Am multe întrebări, multe subiecte de discutat. Cred că în afară de problema cu pragul de 0,7, unde statele membre nu și-au dus la îndeplinire îndatoririle, mai vorbim și despre finanțarea pentru climă. S-a spus că acestea vor fi niște fonduri adiționale, însă e o problemă care încă continuă, nu trebuie să uităm de ea și vreau să știu dacă comisia Comisia face ceva în ceea ce privește criteriile pentru chestiunile adiționale. Toată lumea spune că da, sunt chestiuni adiționale, dar nimeni nu poate dovedi că într-adevăr sunt așa. Nu se poate evalua dacă aceste fonduri sunt într-adevăr adiționale față de instrumentele de dezvoltare care există. Și pentru că tot vorbim despre bani, o să pun niște întrebări, probabil nu legate direct de buget din moment ce vorbim despre coerență politică pentru dezvoltare. Ce plănuiți dumneavoastră să faceți în ceea ce privește ajutorul uh, care are anumite condiționalități? Foarte multe state membre au această formă ciudată de ajutor pentru dezvoltare și ce poate să facă Comisia împotriva acestui fenomen. Ați vorbit despre consultațiile care vor începe pentru noua politică de dezvoltare. Comisia pentru Comerț va a invitat pentru o consultare când se vorbea despre noua strategie privind comerțul. Sper că într-adevăr au și făcut acest lucru. Știu că um, această direcție are un alt punct de vedere, există foarte mulți comisari, așa că mă întreb ce posibilități vedeți dumneavoastră de a um, interfera cu ceea ce face Direcția Generală pentru Comerț, de exemplu. Avem o strategie pentru comerț, acorduri pentru liber schimb, dar e nevoie să incorporăm și componenta de dezvoltare. Și felul în care colaborăm noi cu comisarul de resort uh, pentru comerț nu e unul foarte responsabil. De aceea mă gândesc să vă întreb cum ați putea să puneți mai multe presiuni și cum vă putem noi sprijini pentru această colaborare. Apoi s-a discutat despre valoare pentru bani. Se discută despre Buzan, unde se va redefini ajutorul uh, pentru dezvoltare. Intervine aici acest concept de valoare pentru bani. Guvernul își doresc să poată spune am construit 500 de școli, fără să spună ce fel de educație se oferă în aceste școli. Aceasta e o problemă și am discutat despre ea și dimineață în guvernul german se vorbește despre eficacitatea ajutorului care trebuie pusă într-un nou context. Așa că mă întreb cum vă poziționați dumneavoastră în această nouă dezbatere. Și ce credeți că se va întâmpla la Buzan? Cred că se va vorbi mult mai mult despre valoare pentru bani, mai mult decât despre eficacitatea ajutorului. Și aici intervin multe alte aspecte, cum ar fi responsabilitatea. Și o, întrebă, o ultimă întrebare, chiar financiară, de această dată, noul cadru financiar multianual, propuneți un instrument pentru Africa. Mă întreb cum se leagă acesta de Fondul European de Dezvoltare, de instrumentul pentru parteneriat, care va fi legătura între ele. Ați spus că Fondul European de Dezvoltare urmează să fie mai supravegheat de Parlament prin intermediul instrumentului, instrumentului pentru dezvoltare și cooperare. Însă cum se vor desfășura aceste lucruri? Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte are cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, comis, domnului comisar pentru prezentare și aș vrea de asemenea să mai spun că sunt fericit pentru faptul că în comunicarea sa Comisia spune că respectul angajamentului uh, asumat de Uniunea Europeană de a consacra 0,7% din buget la dezvoltare va fi menținut. Cu toate acestea, domnule comisar, regret faptul că um, Comisia um, consideră condițiile uh, pentru îndeplinirea acestui obiectiv nu sunt reunite. Eu unul nu sunt de această părere. Cred că uh, se permite un um, control democratic crescut și cred că acesta este um, uh, un obiectiv pentru noi. În ceea ce priv, uh, ați uh, evocat 321 de milioane, uh, dar e vorba că aceste state doresc să își întărească uh, uh, forța uh, economică și uh, potențialul și cred că îi revine Uniunii Europene ca împreună cu aceste PTOM să uh, pună la punct uh, un cadru care să permită valorificarea uh, aturilor uh, tuturor celor implicați. Uh, contez pe uh, Comisia Europeană, pe participarea uh, noastră și vă mulțumesc, uh, domnule comisar. Eh, gracias, presidente. Eu quería hacer antes... Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a-i mulțumi domnului comisar pentru prezentare, aș vrea totuși să fac un comentariu. Eu am senzația că oamenii nu sunt neapărat de acord cu politica, nu sunt supărați pe politica uh, de dezvoltare. Sunt supărați pe bănci, sunt supărați pe speculă, sunt supărați pe alte chestii. Și deci, cred că am putea spune cetățenilor europeni că au de ales între, că nu trebuie să spunem cetățenilor că au de ales între venituri pentru dezvoltare și uh, în exterior sau venituri pentru dezvoltare în interior. Asta ar fi fost o primă observație. A doua observație. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea sa, pentru poziția sa, dar cred eu că următoarele perspective financiare plurianuale vor ține seama de foarte multe sugestii și solicitări din partea Parlamentului și mă voi referi la câteva dintre ele. Ne-am referit, spre exemplu, la capitolul 4, Serviciul de Acțiune Externă al uh, Uniunii Europene, uh, tema legată de flexibilitate, rezerva specială pentru situații de criză, uh, pentru politica agricolă comună. Toate acestea sunt sume importante și îmbunătățirea capacității de monitorizare a Parlamentului European față de modul cum se cheltuie aceste fonduri. Am obținut progrese, însă eu, în calitate de, de deputat socialist, una dintre cele mai bune propuneri mi s-ar părea introducerea acelei taxe pe tranzacții financiare, uh, care o cerem încă din 2008. Cred că ar fi un pas important. Și dacă îmi permiteți câteva observații, noi ne, ne confruntăm cu anumite provocări. Și Printre ele există, spre exemplu, obiectivele pentru, de dezvoltare ale mileniului. Iar această cifră, 0,7%, e o cifră de referință pentru 2015. Dar obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt necesare pentru a înregistra progres, pentru a eradica sărăcia uh, și asta cât de curând, până în 2015. Deci poate că ar fi bine ca încă de pe acum să ne gândim la perioada de după 2015. Și există o legătură directă între eradicarea sărăciei și lupta împotriva schimbărilor climatice. Pentru că, dumneavoastră știți, domnule comisar, trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice dacă în același timp ne dorim să dezvoltăm, să contribuim la dezvoltarea anumitor regiuni ale lumii. Și eu am o îngrijorare care este strâns legată de aceste prime observații pe care le-am făcut deja. Trebuie să vedem cum putem continua cooperarea cu țările emergente, în același timp întărind și cooperarea noastră cu țările cele mai puțin dezvoltate. Deci această criză pe care o traversăm nu poate fi plătită de uh, politica pentru dezvoltare vis-a-vis -vis de anumite țări care sunt strategice, țări care sunt uh, pe cale de a contribui la cooperarea pentru dezvoltare peste tot în lume. Deci avem datoria de a nu abandona aceste țări tocmai în acest moment. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul acum. Um, well, uh, I, I very much would like to start with... Aș dori să încep prin a uh, continua cu argumentele domnului Cashman în ceea ce privește proporționalitatea pe care o acordăm uh, ajutorului pentru dezvoltare. Cred că acesta este un argument foarte important. Noi ne uităm la cifre pe șapte ani și vedem ce facem în termen scurt. Deci vorbim de proporționalitate. Mai sunt și alte puncte pe care vreau să le menționez. Așa anume, felul în care cetățenii noștri vor să fie văzuți în lume. Ne credem de lume, ne pasă de lumea noastră sau doar de familia noastră. Noi avem o societate structurată astfel încât să fim deschiși spre lume și atunci nu putem aștepta să lovească un dezastru și trebuie să putem să îi ajutăm pe oameni să fie pregătiți să facă față la dezastre. Cred că prim-ministrul Cameron, la conferința de la Gavin, a, fost foarte clar, a spus foarte clar de ce trebuie să acționăm acum și cred, după părerea mea, că e foarte evident că trebuie să încercăm să explicăm în continuare aceste lucruri. Așa că, dacă e să analizăm proporțional, e foarte puțin ceea ce le oferim săracilor acestei lumi. Am vrut doar să fac o scurtă observație în acest sens. Apoi, încercăm să construim pe programele începute în Somalia, în Afganistan, cheltuim foarte, foarte mulți bani. Mult mai mult decât am fi putut înainte. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla nimic rău. Dar măcar astăzi știm care sunt niște provocări care ne așteaptă în viitor. În primul rând, siguranța alimentară. Populația crește, impactul schimbărilor climatice va fi mai mare și cu atât va fi mai... deși din cauza aceasta populația va fi tot mai greu de hrănit. Vedeți ce se întâmplă în Somalia. În Djibouti situația e foarte tristă, oamenii suferă de malnutriție. Nu există miracole. Dacă nu există sprijin pentru dezvoltare, nu au cum să depășească aceste situații. Ar fi foarte dureros dacă Uniunea Europeană s-ar deplasa de la acest prag stabilit de 0,7%. Cred că trebuie să spunem că ne stabilim un procent de 10%. E o activitate a tuturor țărilor. Și vorbesc aici de mai multe țări față de Uniunea Europeană. Vorbim de Malta și de alte țări. Nu vorbim doar de cele 27 de state împreună, ci fiecărei stat membru în parte îi revine o parte. E un argument pe care putem să îl aducem. Cred că avem și rezultate. Dacă vă uitați, de exemplu, la situația din Bangladesh, a existat și un război civil, lucrurile se schimbă, dar există și cazuri mai dificile, cum ar fi Pakistanul, unde probabil că efortul nostru nu a fost bine proporționat. Și există scenarii pentru Pakistan putem să spunem că va exista un dezastru umanitar acolo. Așa că trebuie să ne implicăm și să oferim sprijin. E nevoie și de aceste dezbateri politice, dar e nevoie de investiții, de acces la educație și la îngrijiri de sănătate de bază. Și acum întrebările doamnei Keller în ceea ce privește măsurile adiționale adiționalitatea, aceste eforturi. Dar sunt de acord că o parte din activitățile de dezvoltare din anumite regiuni trebuie să se axeze pe schimbările climatice, pe riscul în ceea ce privește dezastrele. Cred că aici trebuie să ne angajăm, adică în zona Cari Caraibelor și Pacificului, pentru că insulele de acolo nu au destule capacități pentru a se proteja singure împotriva dezastrelor și a schimbărilor climatice. Situația situația e foarte clară. Există niște activități orizontale. OECD-ul s-a implicat și atunci când um, primesc informațiile, conform statisticilor, Uniunea Europeană reușește să își ducă la îndeplinire țelurile stabilite până în 2012. Nu vorbim de bani foarte mulți, cred că 50 de milioane cum, uh, care va fi rezultatul. Sper că acest proces pentru anul 2020 va duce la noi resurse de finanțare, așa cum cer Franța, Belgia și alți colegi. Cred că e nevoie de o sursă solidă de finanțare în acest sens. Însă, în acest stadiu, nu există o presiune de a lua acești bani, de a-i muta în altă parte. În colegiul comisarului am avut uh, anumite dezbateri și am uh, ajuns la concluzia că nu putem împărți pur și simplu în două aceste fonduri. În ceea ce privește ajutorul condiționat, Cred că suntem foarte ambițioși când vorbim despre el. Nu chiar se întâmplă. Tratatul pentru Uniunea Europeană are printre obiective eradicarea sărăciei. Avem uh, un exercițiu de planificare, avem obiective la care trebuie să ajungem. lucruri pe care trebu- cu care trebuie să venim, lucruri care trebuie să reiasă din aceste procese. Deci vedem o reacție normală în ceea ce privește ajutorul. Trebuie să colaborăm cu țara în cauză, e nevoie de un sprijin din partea guvernului. Dacă există o deteriorare a drepturilor omului în acea țară, trebuie să reacționăm și am văzut asemenea situații. Partenerii noștri trebuie să știe că noi vom avea puterea de a acționa. Nu înseamnă că ajutorul este condiționat, însă există anumite forme de relații, cele mai bune forme de relații cu o bază politică și nu am nimic împotrivă nu o să spunem niciodată că trebuie să sprijinim anumite procese prin intermediul, intermediul guvernelor dacă anumiți oameni pot ajunge în închisoare. Nu putem spune că dacă faci asta, vei primi banii. Nu, vorbim despre un proces comun, pe baza strategiei de dezvoltare pentru țara în cauză. Și de aceea nu văd acest pericol că există această tendință, acest proces. Nu, nu văd acest pericol. Acesta e răspunsul meu doamnă Keller, n-am vorbit despre condiționalitate, ci despre modul în care se acordă ajutoarele. Știm că anumite țări preferă să acorde banii pentru șosele în Somalia și atunci pun condiția următoare și anume să se utilizeze firma cutare de, pentru a construi șosele în Somalia. Uh, în ca, domnul comisar, în ceea ce mă privește, uh, nu este absolut deloc cazul în ceea ce privește fondurile gestionate de noi. Pentru că există o procedură extrem de transparentă uh, în ceea ce privește apelurile de ofertă, piețele publice. Și atunci nu poți să te strecori și să scapi de aceste proceduri transparente. Deci intenția aceasta de a implica, de a impune anumite firme europene Uh, nu se poate materializa. Uh, e adevărat că uneori companii indiene sau uh, din China reușesc să câștige aceste piețe publice și atunci ele au anumite subsidii din partea guvernului. Dar, din câte știu eu, acest lucru nu se aplică absolut niciodată firmelor europene. Valoare pentru banii investiți. Da, cred că aceasta este o expresie foarte bună și ține foarte mult și de primul punct la care ne-am referit. Nu e ca și cum n-am vrea să știm care este numărul de școli construite. Nu asta este scopul. Scopul este, în momentul în care programa de învățământ este uh, redactată, ar trebui să știm exact ce vom reuși în final. În momentul în care sunt alocate fondurile, ar trebui să vedem rezultatul final Uh, însă, în politicile europene pe care noi le gestionăm, ideea este că vrem să anticipăm care va fi schimbarea, o schimbare de calitate, de cantitate uh, și știind aceste elemente, putem avea o forță de intervenție mai țintită. Uh, ne putem pune întrebarea dacă nu cumva anumite proceduri, anumite programe nu sunt poate prea complicate, prea dificil de accesat și așa mai departe. Uh, noi suntem extrem de atenți la modul în care reacționează țările partenere, la modul în care utilizează aceste mecanisme. Acum, în ceea ce privește Africa, provocarea încă va mai continua și în următorii șapte ani, pentru că avem politica de vecinătate pentru țările din Nord și celelalte țări depind fie de instrumentul pentru cooperare și dezvoltare, fie de alte instrumente. Și în același timp uh, ne dorim să avem aceste forțe de integrare a continentului african pe care vrem să le susținem, în așa fel încât să fie un continent puternic. Iar acest element care există în instrumentul de cooperare și dezvoltare ne permite să susținem activități panafricane care pot fi sprijinite fie prin, uh, printr-un instrument, fie prin celălalt. Noi ne dorim să susținem astfel de activități panafricane deci nordul Africii, cel puțin din punctul meu de vedere, face parte din continentul african. Deci încercăm să facem această legătură. Deci e vorba doar de un mic element care se înscrie într-un ansamblu, într-un proces mai uh, extins și care se referă la relațiile noastre cu continentul african. Și avem activități acolo care trebuie să fie finanțate în mod corect. Întrebările adresate de domnul Morris. Eu am senzația că dumneavoastră ați fost dezamăgit. Dacă vă pot consola, pot să vă spun că aceste subiecte au fost discutate la Colegiul Comisarilor timp de luni de zile. Și decizia pe care am luat-o cu toții uh, este una unanimă ca urmare a dezbaterii. Acest lucru va avea o repercusiune asupra bugetului. Și ideea este cum vom utiliza acest buget. Pentru că ideea a fost să nu creăm noi confuzii și neînțelegeri. Deci noi suntem gata să ascultăm și să primim toate sugestiile pentru a îmbunătăți sistemul. Și ceea ce am încercat noi să facem, un lucru care nu mai fusese realizat până în prezent. Acum, în ceea ce privește În ceea ce privește uh, perioada 2013-2020 și instrumentul pentru parteneriat. Acest lucru este important și acest lucru a fost preluat și în mecanismul uh, de revizuire uh, pentru previziunile financiare uh, multianuale. Și știu că evaluarea acestui fond european de dezvoltare a fost foarte, foarte uh, bine realizată. Au încercat să vedem dacă acest mecanism funcționează. Cred că ar fi greșit să, uh, să-l învinovățim de toate relele. Apoi, de asemenea, aș vrea să răspund și doamnei Keller. Uh, noi vom încerca să propunem ceva care să oglindească angajamentele pe care le-am luat, să obținem un compromis cât mai bun. Acum, în ceea ce privește observațiile făcute de domnul Cortez, ce se va întâmpla cu obiectivele mileniului după 2015? Eu cred că obiectivele mileniului, chiar dacă nu sunt menționate uh, încă reprezintă un adevărat motor pentru foarte multe comunități. Și noi acum uh, finalizăm aceste facilități pentru obiectivele mileniului și în decembrie ele vor fi gata. Și cred că indicatorii sunt clari, sunt bine definiți. Și ce putem face este să continuăm cu mare parte din indicatorii pe care am avut până în prezent, dar să sporim nivelul de ambiție. Nu cred că sistemul uh, obiectivelor mileniului ar trebui să fie schimbat. Revizuirea nu este greu de înțeles, ci ea e mai degrabă simplă. Cu siguranță nu e perfectă, dar eu sunt de părere că e o schemă care merită atenția noastră. Apoi, schimbările climatice. Oare vom avea instrumente sistematice pentru a uh, încerca să rezolvăm această problemă? Vom avea posibilități în acest sens. Pentru că, într-adevăr, există această legătură cu aprovizionarea cu energie și aprovizionarea cu uh, alimente. Și cred că cele trei merg mână în mână și e poate metoda cea mai integrată de a uh, face față acestor provocări. Apoi, comerarea noastră cu țările emergente. A, ea este o provocare și este un domeniu în care comisia dumneavoastră deve ne-ar putea ajuta, pentru că relațiile Parlamentului sunt mai simple cu aceste țări. Și vedeți cât de dificil este. Uh, spre exemplu, China a cerut să existe o, un sprijin reciproc cu țările uh, dezvoltate. Ori China este o țară dezvoltată. Deci noi ceea ce am dori este să existe mai mult angajament în activități. Însă în ziua de astăzi, ca să fiu sincer, uh, mă concentrez mai mult pe întărirea relațiilor noastre cu Statele Unite, pentru că e un partener major. Și având în vedere administrația americană actuală, este foarte aproape de noțiunea noastră de cooperare pentru dezvoltare. Nu avem o diferență ideologică majoră. Și deci acum a venit momentul să cooperăm și să cooperăm uh, chiar și în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente. Avem o foaie de parcurs pentru această, uh, acest dosar. Avem acum o platformă comună pentru problemele legate de sănătate și îngrijiri medicale. Deci vedeți că încercăm să avem o platformă integrată. Uh, Uh, văd așa din reacția dumneavoastră că poate nu neapărat ați fi vrut să evoc Statele Unite, dar uh, împreună am putea să avem acest ajutor pentru în jur de 80% din ajutorul global care este acordat acestor țări. Și Nu avem, deci ne completăm unii pe alții, noi și un, uh, Statele Unite. Nu avem aceleași puncte slabe și aceleași puncte forte. Și acum uh, uh, cei care lucrează cu mine la comisie încearcă să vadă care este propunerea Statelor Unite, să vedem care ar putea fi propunerea referitoare la Brazilia, la India, Însă nu este foarte ușor, pentru că statutul lor este diferit de al nostru, deci dezbaterea în momentul de față, așa cum, este, cum se derulează, nu este perfectă, însă o vom îmbunătăți, domnul președinte. Fiecare președinte are câte o, o, un coșmar, și anume timpul, timpul care trece. Avem mulți colegi care s-au înscris și ar trebui să păstrăm încă 5 minute la final ca domnul comisar să poată răspunde. Deci, un minut pentru fiecare. Domnul Cashman, Fiona Hall și domnul Miguel Angel Martinez. Deci, trei oratori, trei minute. Câte un minut fiecare, vă rog frumos. Voi renunța la anumite întrebări, pentru că colegii mei au vorbit deja despre multe dintre subiecte și de aceea probabil mi-aș dori să vorbesc despre următorul subiect, mai mult un comentariu. Pentru mine e greu să-mi imaginez că, pe de o parte, spunem că am ajuns mai departe ca niciodată, dar, pe de altă parte, suntem departe de a ajunge la primul obiectiv de dezvoltare al mileniului. După 2015 vom mai avea în continuare aceste angajamente, aceste îndatoriri și vorbesc acest lucru și din prisma vizitei cancelarului german în Africa, în țările din Africa. Da, avem nevoie de o nouă politică de dezvoltare, că politica de până acum, cea clasică, dispare deja. Trebuie să vedem în China în continuare un partener și vorbim și de faptul că nu mai putem finanța așa cum ne-am dorit lupta împotriva SIDA. Așa că aș vrea să știu ce rol joacă statele membre în Consiliu, de exemplu, în ceea ce, dacă vorbim despre faptul că trebuie să ne concentrăm politica pe politica de dezvoltare. Un alt punct scurt, vedem programul mondial de alimentație, programele din uh, ONU care sunt finanțate prin parteneriate public-privat mai ales când vorbim despre programul de alimentație mondial. Mă interesează următoarele. Ce rol joacă pentru comisie în cadrul finanțării și programelor, progr- programele concrete care există? Cum, ies, cum sunt aici implicate economia, industria? Rămâne principiul de transparență? se va menține acesta astfel încât, până la urmă, Uniunea Europeană să poată să meargă în aceeași direcție și nu să lase economia să ia conducerea. Um, da, dar ați luat cuvântul timp de două minute. Domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să re mă refer la lucruri așa de importante într-un minut sau două. Cred că este inacceptabil ca membrii Parlamentului să aștepte și să aștepte până când se exprimă cei care nu sunt deloc atenți la faptul că uh, acum e ocazia pentru noi să intervenim. Așa că uh, prefer să mă opresc aici. Da, dar știți că mai aveți timp la dispoziție și oricum, domnul comisar, va veni din nou în comisia noastră. Foarte bine, atunci prefer să discut atunci, când vom avea timp. Fiona Hall, rapid. Uh, în, Marea, în Regatul Unit există această uh, grijă de a proteja bugetul care este consacrat ajutorului pentru dezvoltare. Acum, în ceea ce privește posibilitatea aceasta de monitorizare, Aș vrea să știu, Parlamentul va avea posibilitatea de a fi implicat în uh, monitorizarea fiecărui uh, țări în parte în aceste programe pentru dezvoltare. Al doilea lucru, noastră ați vorbit despre posibilitatea de a accesa aceste instrumente care să fie pentru toată lumea. Dar știm că aceste lucruri costă bani și trebuie finanțate prin anumite mecanisme. Și atunci aș vrea să știu dacă aveți câteva idei despre instrumentele care ar putea fi utilizate, uh, modul în care bugetul acesta pentru dezvoltare ar putea fi utilizat tocmai pentru a avea toate aceste posibilități de finanțare. Domnul comisar, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește acest 0,7% din venitul interior, intern brut, uh, știu că anul acesta lucrurile vor fi mai, uh, mai complicate. Știu că există o schimbare în atitudinea statelor membre vis-a-vis de această cifră uh, dar putem spune că, pe ansamblu, atitudinea este una pozitivă și că uh, această, acest aspect este luat în serios. Uh, există un curaj care nu poate fi negat. Uh, însă va trebui să așteptăm concluziile de la Consiliu. Însă eu am speranța că aceste concluzii vor fi la înălțimea așteptărilor. Apoi, în ceea ce privește obiectivele mileniului, eu sper că le vom îndeplini până în 2015. E adevărat că e o țintă ambițioasă, dar nu trebuie să renunțăm. Uh, trebuie să găsim o modalitate pentru a le realiza. Apoi, în ceea ce privește parteneriatul public-privat, uh, noi la comisie încercăm și avem acest lucru, această problemă pe care ați, ați indicat-o și dumneavoastră, pentru că trebuie să dăm seama de modul în care s-au utilizat fondurile. Comisia pentru Bugete și Control Bugetar și Curtea de uh, Conturi sunt întotdeauna gata să caute până în pânzele albele pentru a găsi beneficiarul final și deci, vedeți, spre exemplu, dacă ne uităm la coridorul verde uh, ecologic, așa cum a fost el prevăzut pentru Tanzania, e bine, încă nu s-a găsit un răspuns clar. Tocmai pentru că avem această datorie de a da seama și tocmai pentru că acest lucru reprezintă o provocare. Însă, o, un astfel de parteneriat public-privat Într-adevăr, e o idee interesantă. Noi avem anumite facilități de investiții Uh, nordul Africii. Uh, e, ne aflăm la început de drum și proiectele sunt bune, mai ales în domeniul energetic, însă nu e chiar exact un parteneriat public-privat. E un pic diferit. În ceea ce privește monitorizarea Fondului European de Dezvoltare uh, și participarea la monitorizarea fiecarei țări în parte, ce pot să vă spun, n-am să vă dau un punct de vedere oficial, ci am să vă dau un punct de vedere personal. Pentru a păstra relații bune între cele două instituții, trebuie să încercăm să colaborăm, iar pentru asta monitorizarea poate fi o, o metodă. Trebuie să ne punem de acord asupra unui calendar, unei modalități practice. Uh, e adevărat. Dar, după cum știți, atât Parlamentul cât și Comisia sunt instituții, instituții destul de complexe. Uh, nu uitați că mai intervine și Consiliul în acest proces de monitorizare. Apoi, accesul la electricitate. Am explicat faptul că noi încercăm să uh, introducem acele generatoare descentralizate, acele centrale electrice de dimensiuni mai reduse și avem această ambiție pentru a avea o rețea electrică demnă de acest nume, spre exemplu în Afganistan. Eu nu pot decât să laud curajul uh, acestei țări. Uh, multe lucruri pot fi făcute, multe lucruri pot fi făcute prin proiecte la scară mai mică. Germania, spre exemplu, este foarte implicată în acest, în acest domeniu. Generatoare electrice de ultimă generație. Uh, resursele acolo nu sunt imense, însă cred eu că până la urmă costurile vor fi mai reduse și decât dacă s-ar utiliza uh, metode mai tradiționale și energia produsă prin metode descentralizate va fi mai ieftină, va fi mai accesibilă. Uh, și decât uh, prin utilizarea unei rețele clasice. Uh, acum putem vedea cum anume acest model poate fi implantat și în alte părți ale lumii, în alte regiuni ale lumii, în așa fel încât energia electrică să coste mai ieftin. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru timpul pe care l-ați petrecut împreună cu noi. Sperăm să vă revedem cât de curând pentru că mai avem foarte multe subiecte pe care dorim să le discutăm mai în detaliu cu dumneavoastră și vă așteptăm cu nerăbdare pentru următoarele schimb de opinii și data viitoare domnul Michael Cashman va fi primul care va avea ocazia să ia cuvântul. Uh, e adevărat, Michael, că sunt absolut de acord cu cele spuse de tine. Și e adevărat, noi acordăm anumite fonduri, anumite uh, finanțări uh, acestor țări, deci trebuie să putem discuta lucrurile în detaliu și în profunzime. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Ladies and gentlemen, now that... Doamnelor și domnilor, acum vor rămâne doar persoanele cele mai importante în această sală. Așa că haideți să continuăm reuniunea. Vă rog. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Am onoarea de a mă afla la președinție pentru că nici măcar un vicepreședinte nu e prezent astăzi aici. Aparent aceasta este abordarea. Vorbim despre posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută de acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde. Avem un proiect de aviz. Acesta a fost redactat din punct de vedere științific și cu mare atenție de către Charles Goretz, colegul nostru. Mai întâi uh, vreau să contest, dacă îmi permiteți această uh, introducere foarte uh, flatantă. Um, pentru că mă pricep foarte puțin la pescuit. Dar um, aș vrea să spun că Republica Capului Verde uh, este o țară care are resurse de pescuit foarte importante și cred că una din marile sale probleme este că nu reușește încă să producă acea calitate și acea cantitate de pește necesară pentru a mm, uh, uh, avea în, um, pentru a, a lucra cu Uniunea Europeană. Um, este cu toate acestea, cred că uh, este nevoie și de dezvoltarea industriilor de prelucrare, um, dar este uh, greu de uh, făcut pentru a respecta normele de import în Uh, Uniunea Europeană. Uh, și acum, acest protocol uh, între comunitățile, Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde va ajunge, se va încheia la 31 august 2011 și noul protocol va acoperi o perioadă de trei ani. Ca Parlament European, noi avem o mare putere, noi hotărâm dacă uh, ceva, uh, acest uh, nou acord trece sau nu. Conform noului proiect de acord, despre care vă voi vorbi, uh, va trebui să punem la punct un cadru de parteneriat care să faciliteze dezvoltarea unei politici de pescuit durabile și o uh, politică responsabilă în ceea ce privește resursele de pescuit din apele Republicii Capului Verde, în interesul celor două părți, evident. Contrapart partida uh, financiară se ridică la 1.305.000 de euro pe cele pe cei trei ani de aplicare ai protocolului. Acesta se împarte în două bucăți, uh, fiecare devărsat uh, de bugetul Uniunii Europene Europene, plus o sumă suplimentară finanțată de europenii care pescuiesc în apele frontaliere ale Republicii Capului Verde. Pe un an, participarea Uniunii Europene este de 325.000 de euro, în timp ce cei 13% de vărsat de, um, de uh, pescar se ridică la 5.000 de euro pe an. Uh, Republica Capului Verde primește 100 de euro pe tona de ton capturat, Uh, finanțat în măsură de 65% de Uniunea Europeană și la nivel de 35% de operatori. Și o plată minimă de 5.000 de tone pe an care este garantat. La aceasta se adaugă taxe forfetare vărsate de armatori, taxe pentru autorizația de pescuit de 4.375 de euro, pentru un vas de pescuit ton cu plasă pungă, 3150 de euro pentru un, o navă de pescuit cu paragate plutitoare și 450 de euro pentru o navă de pescuit cu platformă și paragate. Atunci când cantitatea totală a capturii de către ă, navele din Uniunea Europeană ă, depășesc, ă, depășește 5.000 de tone pe an, atunci suma um, uh, este uh, crește cu 65 de euro pentru fiecare tonă suplimentară um, de plătit de Uniunea Europeană și 35 de euro pentru fiecare tonă suplimentară de pește uh, de plătit de armatori. Comisia de dezvoltare nu e satisfăcută de această sumă anuală pentru accesul la zona economică exclusivă a capului verde, Comisia de dezvoltare se felicită de asemenea uh, pentru că actualul protocol introduce noi dispoziții conform cărora plata contribuției financiare uh, poate fi suspendată în caz de violare a drepturilor omului sau a principiilor uh, democratice, ceea ce este important, mai ales, dar avem de, mai ales că avem de-a face cu o țară avansată în acest domeniu. De asemenea, Comisia de Dezvoltare critică um, uh, lipsa de transparență uh, de care face dovadă Comisia Europeană în ceea ce privește clasificarea evaluărilor de impact ex post a protocolelor efectuate la cererea sa de un subcontractant exterior. Am um, redactat și câteva condiții, în primul rând transparența procedurilor uh, care permit să, se contabiliz- să fie contabilizate capturile totale, Comisia cred că ar putea să ne lămurească, să ne aducă lămuriri suplimentare, astfel încât uh, aceste drepturi de pescuit să uh, uh, devină conforme cu prerogativele de durabilitate uh, din, uh, ale Republicii Capului Verde. Apoi, Comisia mixtă prevăzută de protocol uh, trebuie să asigure că probitatea integralității acestor mecanisme prevăzute de acord uh, în ceea ce privește problema corupției este incontestabilă. Comisia mixtă va trebui să ia și măsuri pentru a încuraja uh, debarcările și vizitele în porturile din uh, Capul Verde și să întărească um, locurile de muncă uh, locale, precum și alte activități economice și parteneriatele din sectorul de pescuit. Și va trebui să întărim și responsabilitățile guvernului local. Um, acesta trebuie să garanteze uh, îmbunătățirea condițiilor de viață ale pescarilor, dezvoltarea um, politicilor de pescuit și industriilor de prelucrare a peștelui locale uh, care să fie durabile și artizanale, pe de o parte, precum și conformitatea cu normele de uh, protecția mediului. Acesta este în esență raportul care, din punctul meu de vedere, uh, așa cum a fost uh, destul de, de um, uh, greu de, de uh, redactat, de realizat, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, um, acest gen de rapoarte se, sunt atribuite președinției uh, de ședință, ori eu Uh, am obținut accidental acest raport. Cu toate acestea, țin să uh, le mulțumesc serviciilor noastre care m-au ajutat în asumarea și ducerea la bun sfârșit a acestui, uh, acestei sarcini. Este, mulțumesc, spune președintele, dar este, face parte din munca de bază, de activitatea de bază a unui deputat. Am o întrebare în asupra, în referitoare la această chestiune a pescuitului balenelor. Nu, e o întrebare pentru comisie. Uh, uh, reprezentantul comisiei ne va vorbi de acest acord. Mi se părea că uh, ex avea, exista o, o problemă legată de ton, uh, acest pește care, uh, ale cărui efective era în scădere. Mm, întrebarea mea este poate naivă, uh, ci citesc numai articole care spun că nu mai există ton și că uh, suntem, continuăm să, să pescuim, deși nu este rezonabil. Uh, deci, uh, aș vrea să mi se explice această situație și acum mai dau cuvântul domnului Cortes. Sí, gracias, presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-l felicit pe domnul Görens pentru proiectul său de Uh, aviz și profit de ocazie de asemenea și pentru a-l felicita referitor la raportul anterior. Uh, proiectul de buget pentru 2012, la care nu am luat cuvântul, dar vreau să vă felicit totuși. Acum, în ceea ce privește acest proiect de aviz, am trei întrebări. Foarte succint. Pe de o parte, eu consider că prelungirea protocolului uh, de uh, pescuit cu Republica Capului Verde ar putea duce la îmbunătățirea politicii noastre de pescuit și a politicii de pescuit a acestei țări, pentru a avea o politică a pescuitului mai durabilă, în așa fel încât pescarii să fie mai responsabili. Și aș dori ca și Comisia să ia în serios recomandările pe care le-a adresat Comisia DEVE, pe această temă, mai ales, temă, mai ales în ceea ce privește întărirea capacităților locale de pescuit. Și, în cel de-al treilea rând, ar trebui să avem mai multă transparență în cadrul astfel, unor astfel de acorduri cu țări terțe. De aceea, Comisia ar trebui să ușureze munca de monitorizare a Parlamentului European, în așa fel încât noi să avem acces la toate documentele necesare pentru a ne asigura că protocolul respectă toate, întrunește toate condițiile. Mulțumesc! domnul președinte. Și acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Dimare. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă voi prezenta în câteva cuvinte protocolul de acord cu Republica Cap Verde. E o adevărată plăcere pentru Comisia Europeană să fi încheiat un astfel de acord, pentru că este un acord care se referă la ton mai ales, cu o țară care este un partener deosebit de important. Deci, în direcția noastră generală de gemare, persoana care se ocupă cu capul verde, cu această republică, e, e, pentru această persoană încheierea acestui acord este o adevărată recompensă. Instrumentul acesta este unul simplu în sensul explicat și de domnul Görens, și anume sprijin sectorial destinat politicii de pescuit. Politica de pescuit primește în principiu o sumă destul de modestă, iar vasele care poartă întotdeauna niște nume misterioase sunt până la urmă departe de cost coastele uh, Capului Verde. Toate aceste activități de pescuit sunt bine controlate de către uh, comisie. Și asta reprezintă o forță, pentru că tonul, într-adevăr, e o specie care este controlată nu numai de autoritățile din Cap Verde, ci și de autoritățile Comisiei Europene. Spre exemplu, ICAT-ul reprezintă o o adevărată bază de date și o, o, o, o instituție de control care ne ușurează nouă misiunea, pentru că e o, o, o autoritate care funcționează foarte bine. Când zic nouă, mă refer și la comisie și la autoritățile din Cap Verde. Și aș vrea să răspund acum la câteva puncte mai precise. Domnul Gheorens a vorbit despre contabilitatea capturilor, uh, totalului de capturi autorizate Trebuie să facem în așa fel încât să existe o transparență de plină în ceea ce privește capturile uh, și efortul de pescuit uh, poate fi concretizat prin uh, vasele pe care Cap Verde le are la dispoziție, nu numai prin uh, cifra, volumul uh, capturilor din această regiune. Trebuie să vedem dacă se ține seama de aceste aspecte. Noi încercăm să uh, construim lucrurile într-o perspectivă durabilă. Mai întâi, trebuie să existe o metodă de gestiune a stocurilor care să fie durabilă. Dacă nu avem această gestiune, pescuitul nu poate fi o activitate economică durabilă. Apoi, trebuie să vedem cum stă situația cu surplusul. Uniunea Europeană nu poate să pescuiască decât acele cantități pe care țara respectivă nu le pescuiește, deci care sunt surplus. Uh, dacă acum Cap Verde ne spune că își dorește să utilizeze 100% volumul de ton existent, atunci noi nu vom mai putea pescui pentru că nu vom mai exista surplus. Deci trebuie să vedem care este situația stocurilor. Dacă există un surplus de 100%, dar stocul este uh, insuficient, sau dacă surplusul este mai mic, dar stocul este suficient. Apoi m-am referit și la uh, acele vase care se află departe de coastă și care pot avea un impact direct asupra pescuitului în Cap Verde. Uh, mă refer aici la pescarii mici, care practică un pescuit artizanal. Armatorii din regiune preferă să pescuiască în uh, Uh, largul coastelor altor țări decât a capului verde. Deci, după cum vedeți, acestea sunt două aspecte ale protocolului care sunt distincte. Deci, pe de o parte, activitățile comerciale care sunt, încă o dată, repet, foarte bine supravegheate de Comisia Europeană, deci, din acest punct de vedere, puteți fi liniștit. Monitorizarea științifică este uh, foarte bună și, pe de altă parte, abordarea sectorială ca să se asigure că politica de pescuit din Cap Verde este una durabilă. Mă refer aici la controle. Cap Verde are anumite sisteme de control al, uh, ale pescuitului care nu sunt suficient de dezvoltate, deși, deși e o țară care nu are urgent nevoie de sprijin în acest sens, comparativ cu alte țări din regiune. Guinea-Bissau, spre exemplu, unde nu există absolut nimic și Comisia, printr-un alt acord uh, de pescuit, trebuie să financeze chiar și telefoanele portabile. Acum, în ceea ce privește responsabilitatea guvernului local, Având în vedere că noi la Comisie avem 15 acorduri diferite cu țările în curs de dezvoltare și cu Groenlanda. Am putea spune că Cap Verde pe listă este imediat după Groenlanda în ceea ce privește dialogul cu autoritățile locale. Nu avem probleme. Am reușit să integrăm și clauza referitoare la drepturile omului, dar a fost mai degrabă o măsură de natură generală. Uh care s-ar aplica mai mult altor state decât capului verde. Sporirea capacităților locale de pescuit. Da, se poate face, însă acest lucru se referă la un alt sistem de uh, pescuit, pescuitul de coastă. Pescarii uh, artizanali care nu pot fi comparați cu activitățile comerciale ale flotelor de pescuit. Acum, pentru a evoca o problemă mai degrabă de natură administrativă, accesul la documente, în așa fel încât să răspund la punctul ce a fost adinaur evocat. Într-adevăr, e o problemă între Parlamentul European și Comisia Europeană. O problemă care totuși nu se referă decât la un singur tip de documente, și anume studiile de impact. În momentul în care vorbim despre transparență în relațiile interinstituționale, uh, Comisia Europeană și Direcția Generală Mare este foarte deschisă. Noi invităm Parlamentul la reuniunile tehnice, la negocieri, invităm Parlamentul la diferitele runde de negociere și transparența este totală în ceea ce privește, spre exemplu, procesele verbale ale comisiilor mixte și uh, textele juridice sunt de asemenea disponibile. Deci transparența există. Suntem uh, mulțumiți în momentul în care Parlamentul își demonstrează interesul prin asistență concretă, prezența concretă la reuniunile tehnice. Singura problemă intervine acolo un, când vorbim despre studiile de evaluare, care sunt realizate de consultanți externi. Aceste studii nu reprezintă neapărat avizul comisiei, trebuie să știți acest lucru, Comisia Europeană utilizează aceste texte, se inspiră din ele în momentul negocierilor pentru a putea elabora strategia sa de negociere. E o discuție prealabilă, dar multe lucruri din aceste studii uh, nu sunt preluate de comisie și de multe ori aceste studii sunt percepute a fi uh, opera comisiei, însă nu este cazul întotdeauna. Și aceste documente conțin și informații care sunt uh, delicate din punct de vedere comercial, din punct de vedere politic, uh, indiferent că e vorba de relațiile cu țărtelțe, în cazul în speță Capul Verde, sau relațiile cu anumiți operatori economici, armatorii europeni. Există cifre legate de, spre exemplu, știu eu, cifra de afaceri și așa mai departe cifre pe care le-a furnizat țara terță consultantului, dar care uh, nu trebuie neapărat să fie publicate, să devină publice. De aceea, aceste studii au un acces restrâns. Și, mai mult decât atât, acest lucru este înțelept în momentul în care ajungem la negociere pentru că ar fi foarte greu să dezvălui uh, puncte strategice, informații strategice. Cu toate acestea, faptul că sta- aceste studii au un acces restrâns, asta nu înseamnă că nu sunt deloc accesibile. Asta înseamnă pur și simplu doar că accesul este răstrâns. Și, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră că poate e oarecum penibil și dificil, jenant, dar Parlamentul are întotdeauna posibilitatea de a veni, dacă nu mă înșel, Uh, și să, de a se adresa Secretariatului General și de a consulta aceste studii într-un mediu, în birourile Comisiei. Deci, acest lucru este posibil, puteți face acest lucru într-o uh, cameră, într-un birou. Apoi, un, al doi, un, un alt punct și ajung și la concluzie, este următorul. Studiile au fost în parte uh, făcute publice, deci uh, în, referitor la conținutul care nu este unul delicat. Deci ele nu sunt disponibile 100%, ci doar în parte. Mulțumesc. Domnul președinte, Uh, trebuie să știți că aceste documente sunt accesibile doar membrilor Parlamentului uh, la Secretariatul Comisiei. Deci, dacă doriți, puteți să contactați Secretariatul și veți obține aceste documente. Simplu ca bună ziua. Foarte bine. Și acum are cuvântul domnul Charles Goerens. Euh, Mulțumesc. Uh, răspunsul comisiei cred că pune capăt provizoriu acestei discuții. Explicația a fost extrem de utilă. Pentru un parlamentar e greu să accepte procedura restrânsă, dar înțeleg argumentele pe care le-ați evocat și în acest caz, de, în, în cazul acesta, este posibil să, preve, să se prevadă o posibilitate de a uh, o posibilitate de urmărire a evoluției excepțională Uh, trebuie să mergem uh, la Secretariatul General pentru a uh, vedea despre ce este, ce este vorba. Eu, unul, nu voi recurge la această formulă, dar felul în care a fost pusă această chestiune eu uh, vă sfătuiesc, domnule președinte de ședință, să mergeți acolo. Uh, domnule președinte, uh, dragă colega, um, sunt, nu, nu fac parte dintre cei care <laughs> devin președinți de, de țară. Um, um, modestia mea e la locul ei. Doamna Keller, îmi pare rău, am auzit argumentele, dar nu sunt foarte clare. Deci avem acces la acest birou secret unde trebuie să-ți faci întâi o programare și apoi să alogi două ore să stai în acea sală, să citești, ești supravegheat de o persoană oficială. Situația e una foarte ciudată, nu ai voie să-ți iei notițe, nu ai voie să faci niciun fel de copie. Uh, iar mai apoi trebuie să-ți dai părerea cu privire la acea evaluare a impactului pe care ai citit-o. E stupid pentru că nu se poate memor- memora întregul document. Și apoi vii în comisie, spui am un argument foarte bun, dar din păcate nu pot să spun de ce. O altă persoană poate spune același lucru și atunci la ce ne mai folosește această procedură dacă nu putem să discutăm în mod deschis despre acele chestiuni care ni se par importante? Așa că cred că acesta este un obstacol foarte mare în ceea ce privește munca noastră parlamentară. Însă am discutat acest subiect de ceva vreme, sper că lucrurile se vor schimba. Pentru că aceste documente ar trebui să fie deschise publicului. Not. O să trimitem pe cineva care are o memorie foarte bună, dacă nu putem să luăm notițe. La Comisia vrea să răspundă într-o singură frază. Doar un comentariu foarte scurt. În loc să, ca aceste studii privind impactul să fie o, o bază pentru studiul dumneavoastră, lucrurile nu ar trebui să stea așa. Să nu vi se pară că acestea sunt textele cele mai importante. Nu, veniți la comisie și cercetați studiile făcute de DG Mare. Sunt mult mai folositoare. Evaluările despre care vorbeam sunt doar niște documente parțiale și am spus deja acest lucru. La dat butoir. Mulțumesc tuturor. Data limită pentru înaintarea amendamentelor 14 iulie la 12. 14 iulie la ora 12. Îmi cer scuze față de interpreți, dar având în vedere că textul pe care l-am în fața ochilor este în engleză, voi continua în engleză. Și domnul președinte continuă în franceză. Ședința noastră va continua și acum e vorba de o ședință cu ușile închise.